Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome. And I'm sorry for the delay. Welcome back after the summer break. Please, can we adopt the... Bună ziua, stimați colegi. Dacă putem să adoptăm ordinea de zi. În regulă. Anunțurile, ca de obicei, întâlnirea de astăzi este transmisă în direct pe internet și toate documentele sunt disponibile pe site-ul Comisiei IMCO. Procesul verbal de la reuniunile de pe 13 și 14 iulie vor fi disponibile pe 26 septembrie, deci nu mai e nevoie să le adoptăm și nu avem niciun fel de noutăți în ceea ce privește trilogurile sau alte evenimente. Se vede că începe un nou trimestru. Sper că ați avut toți o pauză bine meritată. Așadar, a fost amânat și următorul punct, raportul în privința vehiculelor cu motor, așa că trecem direct la prezentarea comisiei în ceea ce privește propunerea legate de conținuturile online și vânzările de bunuri este o prezentare privind primele rezultate ale RIFIT în privința vânzărilor de bunuri de consum. Aș vrea să vă reamintesc că am primit și scrisori din partea Comisiei în august cu anexele și un document ce include datele relevante pentru subiectul de față, pentru achizițiile de bunuri directe, precum și cele de la distanță. Aceste documente sunt disponibile pe website-ul comisiei noastre. Așadar, îi dau cuvântul doamnei Veronica Manfredi, de la Departamentul de Legislație pentru Marketing și Consumatori din partea Comisiei Europene pentru a face această prezentare. Thank you so much, Erin. Let me wish uh, Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vă doresc tuturor un început de bun augur. Este pentru noi toți începutul unui nou trimestru Prezentarea de astăzi, sper, va fi foarte interesantă și va, va deschide pofta pentru activitatea care ne așteaptă pe toți, ca să fim siguri că obținem rezultatele bune în acest domeniu, căile de atac ale consumatorilor fără însă a împovăra în mod nejustificat companiile implicate în vânzarea online și offline de bunuri. Care sunt obiectivele din spatele propunerii pe care am înaintat-o pe 9 decembrie 2015? Acolo am adoptat un pachet de măsuri, pe de o parte, propunerea pentru o directivă prin care consumatorii să aibă căi de atac pentru conținut digital deficitar și, de asemenea, o reformă a garanțiilor pe care le primesc în acest moment consumatorii. De ce ne-am concentrat asupra acestei dimensiuni digitale a problemei? pentru că, dată fiind activitatea intensă pentru pregătirea strategiei pentru piața unică digitală, a devenit evident că este o parte foarte importantă a economiei noastre. Aici există foarte mult potențial și, fără prea mult efort, putem să deschidem noi posibilități de creștere a devenit evident pentru toți factorii implicați, autoritățile naționale, consumatorii, companiile, că există această dorință pentru situațiile în care consumatorii cumpără bunuri atât online cât și offline. Încă din decembrie 2015, Comisia și-a luat angajamentul ca procesul legislativ început atunci să fie alimentat cu mai multe date care să arate modul în care se aplică actuala directivă vânzărilor offline, concentrându-ne pe modalitatea de a uniformiza reglementările. Vrem să vă furnizăm cele mai actuale și mai uh, ilustrative date în acest moment. Așa cum doamna comisar a subliniat într-o scrisoare la începutul lunii august și cu toate că probabil ați undeva pe plajă, sper că ați citit această scrisoare, știți așadar că încă revizuim toate aceste date pe care le-am obținut de la multe organisme independente, punem cap la cap datele și le discutăm intern. Știți că acest mecanism refit presupune consultări cu toate părțile implicate în interiorul Comisiei Europene, dar și cu factorii externi relevanți. Așadar, vom revizui toate aceste date. Însă vrem să vă spunem care sunt tendințele care reies de aici, tendințe confirmate de raportul pe care îl vom prezenta luna septembrie. Putem trece așadar mai departe. Știți că refit este un exercițiu foarte larg. Directiva este una din cele șase directive pe care le analizăm în acest moment. Este un exercițiu extrem de important, un exercițiu de armonizare a mai multe documente legislative însă nu este încă uniformizat cu alte directive. Cu toate acestea, dat fiind angajamentul pe care ni l-am asumat în decembrie 2015, toate datele pe care le-am strâns până acum, în special în ceea ce privește directiva privind consumatorii, presupune colaborarea cu dumneavoastră și vă vom ține la curent cu cele mai uh, actuale constatări. Dacă trecem mai departe, vedeți foarte pe scurt activitatea de cercetare întreprinsă până acum. Trebuie să știți că aceste prime date au o trăsătură importantă. Sunt luate la fața locului, pe teren, În cercetare au fost implicați 23.500 de consumatori din 98 de state membre, plus Norvegia și Islanda. Așadar, vedeți un număr foarte mare de cetățeni, cetățeni reali, care au fost respondenți în acest studiu. În ceea ce privește cei implicați în vânzarea cu amănuntul, cifra este mai mică și recunosc asta de la bun început, 375, în 15 state membre, dintre care 185 de micro-întreprinderi cu mai puțin de 10 angajați, 153 de întreprinderi de dimensiuni mici cu mai puțin de 50 de angajați și 37 de întreprinderi de dimensiuni medii. Știți foarte bine că din punct de vedere financiar este foarte greu pentru instituțiile europene să ajungă la oamenii care lucrează pe teren, la fața locului. Consider așadar că am realizat multe și împreună cu Comisia IMCO vrem să lucrăm în continuare pentru a îmbunătăți aceste cifre, folosind poate și canalele dumneavoastră și legăturile pe care le aveți cu companiile la fața locului. Care este, în primul rând, importanța economică de a uniformiza reglementările pentru vânzările online cu cele pentru vânzările offline? Haideți să vedem câteva cifre. În primul rând, în economia europeană avem cam 3,5-3,6 milioane de comercianți cu amănuntul și cam 1,3-1,4 cam 35% ca procent din acești comercianți în Uniunea Europeană fac vânzări atât direct cât și la distanță. Este așadar o oportunitate pentru economia noastră. Foarte multe persoane sunt, vor fi implicate direct de efectele acestei directive și de uniformizarea reglementărilor pentru vânzările offline respectiv online. Dintre cei implicați în comerțul direct, 42%, deci vorbim așadar de procent, 42% dintre cei care au contact direct cu clienții reprezintă cam 56% din total. Așadar, vedeți că economia noastră încă se bazează în mare parte pe comerțul direct. Dintre aceștia, 42% consideră că această variație, această nesiguranță în normele legislative este de fapt o barieră care le împiedică în dezvoltarea transfrontalieră. Această cifră reprezintă 46% dintre comercianții implicați în comerțul online. Vedeți așadar iarăși o felie semnificativă din comerțul total, fie că vorbim de cel online sau de cel offline. Putem trece mai departe. Ce se întâmplă acum în ceea ce îi privește pe consumatori? Consumatorii, acești 23.500 de consumatori de care v-am vorbit, ne-au spus uh, că peste 73% dintre ei fac achiziții directe într-un magazin, foarte des sau des. Cifra scade imediat, procentul, la 49% dacă vorbim despre cumpărăturile online. Dacă vorbim de cumpărături transfrontaliere, cifra scade mult mai mult, ajungem la 11% și numai 17% dintre consumatori fac achiziții online de la un comerciant cu sediul în alt stat membru. Așadar, oamenii nu fac cumpărături foarte mult chiar și atunci când pleacă în străinătate. Sper că avem experiențe plăcute, mai ales uh, dat fiindcă tocmai s-a încheiat vacanța. Dar poate că e o chestiune de noroc până la urmă și poate că putem face ceva să îmbunătățim situația. Apoi, există o situație foarte specifică, bunurile durabile. Aici, doar 5% dintre consumatori Numai 5% dintre consumatori au călătorit des sau foarte des într-un alt stat membru pentru a achiziționa astfel de bunuri. 30% au spus că fac asta uneori sau rar. Deci oamenii în general nu fac asta. Probabil că au foarte multe motive întemeiate. Eu una sunt o persoană pragmatică și nu știu dacă mă duce în altă țară numai ca să-mi cumpăr un frigider. Dar pentru alte bunuri, de exemplu un iPhone sau alte uh, echipamente IT, Poate că am putea face asta, de ce să nu profităm de ocazia de a cumpăra ceva mai ieftin sau de a avea o alegere mai variată dacă mergem în altă țară. Ei bine, poate că și aici e o legătură cu faptul că oamenii nu sunt foarte siguri de legislația aplicabilă și ce drepturi au dacă ceva e în neregulă. Dacă vă uitați la anexele pe care vi le-am trimis, veți vedea că foarte mulți consumatori declară că această incertitudine joacă un rol foarte important în procesul decizional. E, de fapt, unul din cei mai importanti factori atunci când acești consumatori ajung la o decizie. Dacă trecem mai departe, care sunt principalele instrumente politice de care beneficiază Parlamentul și Consiliul dacă discutăm de această propunere. În primul rând am analizat comportamentul consumatorilor și am întrebat cât de des se confruntă cu probleme, cu defecte uh, la bunurile achiziționate. Când apar aceste defecte, ca perioadă de timp după achiziție, și Iată ce am aflat. În medie, consumatorii spun că în 96% din cazuri problemele apar într-un interval mai scurt de 2 ani de la achiziție. Dacă vă veți uita la datele din achiziție, marea majoritatea problemelor apar de fapt în prima lună de utilizare a produsului. Am intervievat consumatori din Finlanda, din țările de jos, unde există termene de garanție mai îndelungate. Dar și aici, consumatorii spun că mare majoritate a consumatorii au spus că, de fapt, în foarte puține cazuri, defectele apar după 2 ani de la achiziție. Procentele sunt 2% în Suedia și 7% în Finlanda în aceleași țări, din păcate, consumatorii nu sunt foarte conștienți de drepturile pe care le au. Nu vreau să spun că asta înseamnă că pur și simplu consumatorii nu cunosc legea. Însă, după ce o directivă este deja în vigoare de peste 20 de ani, consumatorii din țările care au un regim mult mai flexibil nu cunosc cifrele. Mulți au spus, de exemplu, că cred că au dreptul la un certificat de garanție de maximum 2 ani. Putem trece mai departe. Aici vedem și opinia companiilor în ceea ce privește raportul beneficii-cost al armonizării legislației. 13% dintre companii au spus că o armonizare a reglementărilor ar scădea costurile. Uh, în medie am primit acest răspuns de la 13% din companii. Poate veți spune că nu e cine știe ce, dar cifra crește atunci când uh, analizăm răspunsurile companiilor din state precum Suedia, Finlanda, Regatul Unit și țările de jos, deși aici procentul a fost un pic mai mic. Așadar, vedeți că direct de la comercianți aflăm că ei consideră că ar fi mult mai bine să aibă un cadru legal uniformizat, aceeași legislație pe tot teritoriul european. Probabil că astfel a reușit să scadă și prețurile. Un alt aspect foarte important al acestei directive În ceea ce privește sarcina probei, dacă ar trebui să cadă în, uh, în sarcina companiilor, și care ar fi fost pentru ei impactul dacă perioada ar fi de 2 ani de zile. Multe companii intervievate și cifra crește, Asta înțelegem cel puțin din analizele actuale, pentru că am avut uh, contractori care au lucrat și în luna august uh, făcând aceste studii. Așadar, multe dintre aceste companii spun că o astfel de, unitor, o astfel de uniformizare nu ar implica costuri prea mari. Așadar, mediul de afaceri este deschis spre o astfel de reglementare pentru că în acest fel s-ar limita și disputele. Această constatare confirmă constatările studiului din 2005 în ceea ce privește garanțiile, studiu publicat cu ceva timp în urmă. Comercianții cu amănuntul sunt foarte deschiși față de clienții lor și nu pun întrebări de genul când ați cumpărat asta, acum 6 luni, acum 18 luni, nu intră în amănunte și încearcă să găsească o soluție. Pare că există destul de multă flexibilitate. Ceea ce e foarte important din perspectiva consumatorului, pentru ca ei să-și poată exercita eficient drepturile. În ceea ce privește căile de atac de care beneficiază consumatorii, 51 dintre consumatorii europeni fie nu cer o anulare a contractului sau o reducere de preț dacă problema nu este rezolvată printr-o primă înlocuire sau reparație. Așadar, vedeți cum o majoritate a consumatorilor îi dau uh, vânzătorului, comerciantului, șansa de a repara sau înlocui produsul. În state precum Croația sau Lituania sau Grecia, unde consumatorii au mai multe căi de atac la dispoziție, 67%, 60%, respectiv 50% dintre consumatori nu apelează la această cale de atac. Studiile ne-au arătat și alte date foarte interesante întrebați direct, 77% dintre, come, dintre consumatori au spus că e rezonabil ca un comerciant să ofere întâi această posibilitate de reparație sau de înlocuire, dacă problema apare prima dată. Iată ceva ce trebuie să luăm de asemenea în considerare. Trecem mai departe și în ceea ce privește alte norme de înlăturare a obligației consumatorilor de a notifica defectul într-o perioadă de două luni de la descoperire. Iată ce am descoperit aici. 62% dintre companii și aici însă cifra crește constant. Asta au arătat analizele mai recente. Așadar, 62% dintre companii consideră că înlăturarea acestei obligații de notificare nu ar implica nici un fel de cost sau doar costuri moderate. Avem de asemenea date care spun că consumatorii sunt activi atunci când depistează o problemă și în funcție de tipul de produs, între 37% și 58% dintre ei au notificat imediat comerciantul sau în termen de o săptămână. Deci, de obicei, se pare că consumatorii încearcă să fie cât mai rezonabili și trebuie să ne punem întrebarea dacă, într-adevăr, avem nevoie de acest tip de procedură sau de regulă. Putem uh, trece uh, la următorul slide și putem să vă spunem că așteptăm cu interes să lucrăm cu dumneavoastră pe uh, parcursul acestui proces care abia a demarat și după cum vedeți, eu și colegii vă stăm la dispoziție pentru a răspunde la orice întrebări ați putea avea. Mulțumesc! Thank you, Vicky. Mulțumesc, Vicky. De comision danken, dass... În primul rând aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că ne-a pus la dispoziție aceste cifre și aceste informații care conțin și concluzii interesante. Sigur că mai trebuie adăugat că este vorba de analize preliminare care vor trebui detaliate în continuare. Cred că numărul de consumatori care a fost intervievat uh, este destul de bun, fiind vorba de 23.500 și nu știu dacă vis-a-vis -vis de cele 73 de companii intervievate, 375 de companii intervievate, um, reprezintă un echilibru suficient în condițiile în care nici măcar nu s-a ajuns la numărul de 500. Poate că și aici ar trebui majorat numărul de companii și apoi și cifrele ar suferi o adaptare. În ceea ce privește observațiile preliminare la care pot să ajung în urma acestor informații preliminare, se pare că ministerele naționale organizațiile naționale pentru protecția consumatorilor uh, sunt pentru o contopire a pentru o contopire a serviciilor uh, online cu cele la distanță, pentru că numărul de companii care oferă servicii online deja a crescut foarte mult. Cred că nu există suficiente informații pentru a ajunge la concluzia că perioada de garanție ar trebui sporită la mai mult de 2 ani, pentru că în țările în care acest lucru există deja, Marea Britanie, Irlanda uh, și așa mai departe, uh, consumatorii nu sunt la curent cu acest lucru și consideră ca o perioadă de garanție de doar un an. S-a mai constatat că a crea o legătură între perioada de garanție și termenul de viață a produselor ar fi oarecum prea complicată, astfel încât oamenii care au de-a face cu acest lucru zi de zi au dat un răspuns cum că ar fi prea complicat. Sigur, date preliminare. În ceea ce privește inversarea sarcinii probei, în 96% din cazuri consumatorii au putut constata un defect în uh, primul an și 45% au constatat aceste defecte chiar în primele luni. Este iarăși un aspect interesant de care ar trebui ținut cont în următoarele discuții. În ceea ce privește ierarhia, 77% dintre consumatori sunt pentru, în timp ce 45% dintre consumatori și-ar dori o anulare completă a contractului. Ajung acum la concluzia cum că ar fi foarte interesant să știm și ce întrebări au fost formulate. Poate că și aceste întrebări ar trebui să ne fie puse la dispoziție pentru ca în baza acestor întrebări să putem analiza ce ne spun de fapt datele prezentate. Conform tabelului 1.3, majoritatea consumatorilor spun că nu achiziționează niciodată produse transfrontalier. Întreb Comisia dacă există și cifre detaliate cu privire la zonele de frontieră, pentru că acolo probabil situația este diferită. În tabelul 2 5, confirmat prin 2.7 și 2.8, majoritatea companiilor arată că sporirea protecției consumatorilor nu aduce neapărat la costuri mai mari. Aici <clears throat> aș fi vrut să știu ce întrebare le-a fost adresată companiilor, reamintind că fiind vorba de doar de 375 de companii chestionate, poate nu avem o reprezentativitate a companiilor europene. Asta până la urmă este întrebarea uh, esențială. Și apoi aș mai întreba Comisia cum anume, ce poziție are vis-a-vis -vis de contopire a vânzărilor online și offline, dacă este pentru sau nu. Și în al doilea rând, dacă vorbim de termen de garanție Ar trebui oare uh, modificată această perioadă sau să fie păstrată la 2 ani? Sau considerați că ar trebui ca această perioadă de garanție să fie armonizată în funcție de perioada de viață a produselor? În ceea ce privește ierarhia căilor de atac, poate Comisia ne oferă încă o dată informații suplimentare uh, în ceea ce privește majoritatea consumatorilor care ar fi optat pentru o astfel de ierarhie. Aici mi-aș mai dori câteva precizări și aștept cu interes răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc. Lucy Anderson. Lucy Anderson. Mulțumesc. În numele SND pe noi ne bucură faptul că Comisia analizează în detaliu aceste aspecte, dar împărtășesc o parte din observațiile făcute și îngrijorările ridicate de domnul Aramont în ceea ce privește metodologia. Pentru că vrem să știm care au fost întrebările puse, așa cum reiese din studiu, întrebările uh, contează foarte mult despre ce tip de produs vorbești. Spre exemplu, întrebarea legată de garanțiile legale arată că între 34% și 43% consideră că o perioadă de 2 ani este considerată normală pentru uh, electrocasnice, spre exemplu, dar depinde de ce electrocasnice vorbim. Uh, un studiu realizat de o organizație a consumatorilor din Regatul Unit arată că de multe ori bunurile, fie mari, fie mici, nu se strică în uh, primii doi ani, ci după aceea. Deci, din uh, punctul nostru de vedere, uh, ideea de a avea o perioadă mai lungă de doi ani este extrem de importantă și nu ar trebui să fie dată așa ușor deoparte. Mă îngrijorează de asemenea și uh, sfera de aplicare din punct de vedere al uh, sferei juridice sau al drepturilor consumatorilor, pentru că um, suntem într-o poziție în care consumatorii nu își pot exercita drepturile pe care le au în acest moment. Deci nu ar trebui să vorbim despre uh, vreun compromis între țări, astfel încât rezultatul final în Europa este ca consumatorul să aibă bunuri mai puțin, drepturi mai puține. De asemenea, trebuie să ne uităm din punct de vedere juridic la uh, un, o modalitate obiectivă de a analiza lucrurile. Nu trebuie să știm ce consideră consumatorul că este rezonabil. Deci, uneori, uh, mi se pare ușor uh, uh, ciudat modul în care s-au uh, adresat aceste întrebări. Uh, de asemenea, uh, dreptul pe termen scurt de a respinge, am văzut din rezultate că, în mod normal, consumatorii nu întârzie. Dacă e ceva în regulă, ridică problema imediat. Și în Regatul Unit, tocmai de aceea avem un termen scurt în care trebuie să reacționezi. Ai dreptul să trimiți produsul înapoi sau să anunți compania că este defect, dar trebuie să o faci în mod uh, cât mai rapid. Lucru care este un principiu foarte, foarte sănătos din punctul meu de vedere și vreau să știu în ce măsură sprijină studiul acest tip de abordare. Deci, mie mi se pare că acest studiu a ridicat mai multe întrebări decât uh, a oferit răspunsuri. Analin nu este aici, dar nu o să vorbească în numele său. Mulțumesc, da, vorbesc în numele lui Analin, care nu este astăzi aici. În primul rând ar dori să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare a exercițiului rapid în cadrul Comisiei și în context, contextul unei mai bune reglementări ea întotdeauna a susținut uh, ideea de a aștepta refitul înainte de a ne apuca de acest uh, domeniu și de aceea ne bucurăm că această parte din refit a fost deja dezvăluită. Cred că întrebarea majoră a fost întotdeauna dacă extindem sfera de aplicare a propunerii la vânzările uh, față în față, vânzările directe. Cred că studiile arată că acest lucru este necesar. Trăim într-o perioadă în care consumatorii Uh, cumpără din ce în ce mai mult online. Și acești consumatori ar trebui să aibă un nivel de protecție adecvat, indiferent de modul în care își fac cumpărăturile. Și treaba noastră ca legiuitori este să clarificăm lucrurile. De asemenea, pentru comercianți, mulți vând și online și offline și trebuie să clarificăm situația și pentru ei așa cum s-a subliniat în raport, 35% din comercianții din Europa vând bunuri online și offline. Și dacă, nu, dacă vă amintiți, marea majoritate a comercianților sunt comercianți de dimensiuni mici. Și cred că asta este o indicație clară a direcției în care ne îndreptăm. Vânzările online vor reprezenta o parte cheie a drepturilor consumatorilor din, uh, pe viitor. Din punctul meu de vedere, în calitate de coordonator, vreau să spun câte ceva legat de drepturile consumatorilor existente acum și de perioada de 2 ani. Vrem să ne asigurăm că nu diluăm drepturile consumatorilor care deja există în statele membre, lucru care a fost subliniat și de antevorbitori. Există mai multe state membre care au o legislație mai puternică decât se propune aici și trebuie să ne asigurăm că această propunere nu uh, diluează drepturile consumatorilor. Uh, de asemenea, un alt punct la care a făcut aluzie și Lucy Anderson este că până și acum consumatorii nu știu exact ce drepturi au. Deci cred că ar trebui să fim foarte atenți atunci când uh, preluăm rezultate ale sondajelor, pentru că foarte adesea oamenii nu sunt pe deplin conștienți de drepturile pe care le au. Și atunci ar trebui să ne asigurăm că ei identifică mai ușor drepturile pe care le au. În general, analiza este mulțumită de rezultatul uh, rapid și asta confirmă uh, solicitarea de a avea un regim unic și așteaptă cu interes să lucreze pe baza acestui raport cu, rap- uh, cu raportorul și raportorii din umbră pe viitor pentru a avea o propunere cât mai bună. Kaya Callas. Doamna Callas. Sorry, been away. Um, yes, uh, Am înțeles că concluzia exercițiului REFIT este că ar trebui să includem și vânzările uh, offline de bunuri tangibile în sfera de aplicare. Dar întrebarea este dacă un uh, regim de reglementare unic este în continuare necesar. Și dacă sunt răspunsuri care spun că într-un uh, regim de reglementare unic ar trebui să existe o diferențiere diferențiere a diverselor aspecte în funcție de ce ar putea apărea uh, depinzând de tipul de vânzare sau ar trebui să avem vânzările online și offline tratate la fel, pentru că în continuare există diferențe între cele două tipuri și ar trebui să ne hotărâm cum vrem să tratăm aceste diferențe. Mulțumesc. My shadows list, I have Dennis G. La, am uh, câțiva oameni pe uh, lista raportorilor din umbră, dar o să-i dau întâi cuvântul Giliei. doar să știu dacă mai vrea cineva să intervină și doamna Gebhardt. Dar Giulia, mai întâi, în numele verzilor. Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea rezultatelor. Cred că este un subiect foarte important pentru munca pe care o desfășurăm aici. Credem că, în general, ar trebui să avem o coerență între regulile aplicabile vânzărilor online și celor directe. Totuși, nu mi-e pe deplin clar care sunt concluziile trase de comisie pe baza rezultatelor? Și cum a ajuns comisia la aceste concluzii, mai ales în ceea ce privește libera alegere a căilor de atac? După cum știm din propunerile deja prezentate în decembrie, Comisia a propus o ierarhie a căilor de atac, dar multe state membre au în momentul de față o alegere liberă a căilor de atac și dacă înțeleg bine ce spune Comisia, se recomandă să se îndepărteze această alegere liberă și să se aplice o ierarhie a căilor de atac în toate cazurile. Eu nu văd ca această concluzie să fie susținută de date. Pentru că spuneți că mulți consumatori care au ocazia de a alege o cale de atac fac acest lucru. Asta nu înseamnă că un consumator va alege întotdeauna să-și ceară banii înapoi. Cred că depinde de bunul respectiv. Și cred că, în special în domeniul cumpărăturilor digitale, o tendință pe care am observat-o este că există multe cumpărături mici, eh, cu costuri de tranzacție foarte mici pentru conținutul digital, spre exemplu. E mult mai simplu să vinzi un MP3 cu 50 de cenți și atunci să ai o ierarhie a căilor de atac atunci când nu ai primit ceea ce ți s-a promis și vrei doar să-ți iei banii înapoi, mi se pare o povară mult prea mare. De asemenea, faptul că majoritatea consumatorilor iau măsuri în cazul unui produs defect, în cazuri de 90%, indiferent dacă au uh, posibilitatea să aleagă o cale de atac sau nu, mie nu mi se pare surprinzător deloc, pentru că, bineînțeles, consumatorii o să ia măsuri dacă n-au primit ce au plătit și vor profita de căile de atac pe care le au la dispoziție, dar nu văd date care să justifice uh, ideea că această alegere liberă a căilor de atac este inutilă și până la urmă mie mi se pare o decizie politică. Aș vrea de asemenea să știu din partea Comisiei, pe baza rezultatelor refit și având în vedere și răspunsurile la acest studiu, dacă ar recomanda schimbări la propunerea deja prezentată în decembrie. Domnul Arimont a vorbit deja despre întrebarea dacă extinde propunerea uh, privind bunurile tangibile la vânzările directe, dar eu mă gândesc și la conținutul de fond al celor două directive deja propuse am existat critici și semne de întrebare legate de uh, prezentarea acestora înainte de refit și vreau să știu dacă rezultatele refit au schimbat perspectiva dumneavoastră legată de aceste două propuneri. Mulțumesc! So on my speakers list... Pe lista mea de vorbitor, vreau să mă asigur că sunt toți. În primul rând, doamna Gebhardt, dar înainte de Evelyn, uh, le urez bun venit vizitatorilor din regiunea ei care sunt în spatele sălii un grup din Noyelm, Noyum. Um, I think there's also... Um... Bun venit, deci. Și mai avem un grup de la serviciile publice din Brandenburg. Noi suntem foarte încântați de prezența grupurilor în Parlament. Vă mulțumim foarte mult. Este o comisie extrem de importantă pentru că ne interesează drepturile consumatorilor. Și doamna Gebhardt va invitat astăzi aici pentru că este un subiect care o pasionează foarte mult. Și sper să vedeți cât de angajați suntem pe marginea detaliilor legislației noastre. Evelyn. Mulțumesc, Vicky și pe mine mă bucură vizitatorii care vin în comisia noastră și care urmăresc ce anume facem noi în calitate de deputați și cum anume colaborăm chiar uh, transfrontalier, ceea ce de asemenea este un lucru important. Tematica care ne preocupă astăzi este una importantă și aș dori să subscriu la cele uh, spuse de doamna Arimon, dar aș dori să știu mai în detaliu cine a fost chestionat, dacă nu există totuși o diferențiere în zonele de frontieră, unde achizițiile transfrontaliere probabil uh, sunt mai răspândite decât uh, în centrul unei țări. Uh, deci probabil că în Bavaria lucrurile stau diferit decât în Baden-Württemberg, de pildă. În al doilea rând, se pare că în Uniunea Europeană mulți consumatori, de fapt, nu-și cunosc drepturile. Și această chestiune ar trebui analizată mai îndeaproape. Sigur, nu este o chestiune care poate fi soluționată prin intermediul acestui exercițiu de revizuire refit, dar acest lucru poate oarecum distorsiona răspunsurile oferite de consumatori. Și în al treilea rând, aș vrea să știu și eu ce întrebări au fost formulate. Ne-ați putea furniza întregul catalog de întrebări? Pentru că maniera în care sunt formulate întrebările este un aspect esențial uh, atunci când vrem să citim răspunsurile și ne pot oferi o indicație cu privire la modul în care au fost interpretate aceste răspunsuri. Acum, atunci când este vorba de această ierarhizare a căilor de atac, conform uh, tabelului, term, dreptul pe termen scurt, liberă opțiune. Vreau să știu dacă așa au fost uh, formulate întrebările, pentru că cred că este oarecum dificil pentru consumator să-și dea seama dacă, într-adevăr, o opțiune sau uh, li se impune oarecare ierarhie. De aceea vreau să știu exact cum au fost formulate aceste întrebări pentru a putea evalua mai bine modul în care interpretate uh, cifrele procentuale din aceste răspunsuri. De asemenea, interesant și mi-aș dori și aici mai multe informații detaliate este faptul că pentru companii, până la urmă, nu pare a fi atât de important dacă termenul de perioada de garanție este de 2 ani sau mai lungă. Acest lucru sigur că a rezolvat multe probleme pentru că le dau dreptate tuturor celor care au spus astăzi că printr-o armonizare a legislației niciun consumator european nu are voie să piardă vreun drept. Și știm că aceste drepturi sunt uh, destul de diferite. Avem termene de garanție uh, de 3 ani în Franța, 6 ani în Regatul Unit uh, și doar de 2 ani în Germania. Nu putem uh, veni cu afirmația că uh, britanicii nici măcar nu știu ce fel de drepturi au, așa că nu își vor da seama uh, că le lipsește ceva. Domnul Farăș cu siguranță ar contesta acest lucru. Deci există diferențe care sunt importante și de aceea avem nevoie de mai multe informații pentru a înțelege cum anume trebuie interpretate aceste cifre. Mulțumesc. Mulțumesc, Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. <clears throat> Mă bucur să văd acest uh, studiu inițial care a creat destul de multe confuzii. Uh, s-a spus că nu am discutat suficient cu comercianții, mai ales cu cei de la IMM-uri. Pentru că asta s-ar putea să ne dea o imagine mai clară a situației. Cred că a mers în direcția greșită și această evaluare de impact s-a făcut în pripă, iar propunerea, în forma ei actuală, va periclita mai degrabă decât să ajute piața unică. Haideți să avem o piață unică reală, online și offline. Asta încercăm să obținem până la urmă și va trebui să nu uităm acest lucru. Deci cred că mergem în direcția greșită aici. După părerea mea, Comisia ar trebui să retragă această propunere a vânzărilor online și să vină cu o nouă propunere care să includă un nivel maxim de armonizare. Așa cum arată rezultatele REFIT, rezultatele naționale care merg dincolo de um, cele uniforme sunt cele mai importante obstacole în calea dezvoltării afacerilor transfrontaliere. Mulțumesc! Am și eu câteva întrebări scurte intenționat să publicați acest uh, raport, că, pentru că pentru moment este publicat pe site-ul nostru, dar vreau să știu dacă îl veți face public cu adevărat. Dacă uh, intenționați să-l folosiți ca parte a unei consultări mai largi. Înțeleg uh, că este nevoie să ne uităm la întrebările pe care le-ați uh, formulat, pentru că consumatorii reacționează diferit în funcție de tipul de bun digital aveți o întrebare dacă v-ați plânge de un bun la vânzător. Eu mă plâng mult mai degrabă dacă uh, vorbim despre un bun scump decât dacă vorbim despre un bun ieftin. Doar pentru că cetățenii nu știu exact care le sunt drepturi, asta nu înseamnă că ar trebui să le și eliminăm. Dreptul de a returna un produs în țara mea este un drept pe care cetățenii vor să-l apere cu orice preț. Uh, și încă ceva legat de reparații consumatorilor. Nu le place dreptul de a repara la nesfârșit. Pentru că sunt tot timpul în acest cerc vicios de l-am reparat, ba nu l-ai reparat. Și aș vrea să știu dacă ați putea să răspundeți la o parte din aceste întrebări. Poate avem nevoie de mai multe răspunsuri și în scris după aceea. Mulțumesc. Thank you, Chair. Thanks to all... Mulțumesc, doamna președinte, le mulțumesc tuturor deputaților care au luat cuvântul. În primul rând, aș vrea să repet ceea ce s-a spus și în scrisoarea trimită de doamna comisar Iurova. Ați primit doar așa un amuz Bush date inițiale care încă nu au fost uh, rafinate la sfârșitul lunii septembrie, veți primi raportul final legat de toate aceste date privind alinierea regulilor uh, privind vânzările. Deci da, vom avea un raport final care va fi și publicat. Comisia, în acest moment, este un intermediar cinstit într-un uh, proces legislativ care a demarat deja și încercăm să vă punem la dispoziție cele mai bune concluzii ale noastre legate de ceea ce am reușit să facem. Eu sunt prima care e dezamăgită de faptul că am discutat doar cu 375 de comercianți în loc de 500, cum a spus domnul raportor Arimu. Ne puteți ajuta să avem rezultate mai bune? Am uh, publicat uh, de mai bine de 12 săptămâni o consultare publică regată de refit. N-am primit decât 300 de răspunsuri. Aș vrea ca Comisia INCO să ne ajute să uh, ajungem la cât mai mulți consumatori și la cât mai multe companii. Dar ce vă pot garanta este că vorbim despre afaceriști reali și de întreprinderi reale. Adesea auzim foarte multe din partea asociațiilor europene sau companiilor mari care nu au experiență în teren. Deci asta este plus valoarea datelor noastre. Dar uh, pot accepta critica că s-ar fi putut face mai mult și mai bine. În ceea ce privește profilul consumatorilor. Bineînțeles, putem să vă punem la dispoziție mai multe informații. Vorbim de o mostră reprezentativă legată de vârstă, categorie socială și așa mai departe. Deci nu cred că va fi o problemă atunci când uh, vedem care sunt uh, intervievații din cele 28 de state membre plus uh, Norvegia. Bineînțeles, vă putem pune la dispoziție chestionarul. Sunt de acord cu observațiile făcute de faptul că anexele sunt mai bine înțelese atunci când vezi și întrebările puse. Și cred Aș putea să mă opresc aici, pentru că, așa cum am spus, suntem în momentul de față, în stadiul de a sugera chiar noi anumite schimbări. Ceea ce am propus în decembrie ni s-a părut a fi o abordare rezonabilă. Nu cred că datele contrazic acest lucru, dar, bineînțeles, putem dezbate diversele opțiuni și dau cuvântul colegului meu, Dirche, pentru a mai spune câte ceva. Mulțumesc. Just uh, answering to a few... Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Răspunzând uh, câteva comentarii din partea domnului ra raportor Arimon și a domnului Rida. Domnul Arimon întrebase cum anume, uh, care este poziția Comisiei vis-a-vis -vis de extinderea propunerii și pentru vânzările offline. Aici Comisia spusese deja în prealabil că este extrem de important ca atât consumatorii cât și companiile să fie în măsură să se bazeze pe un cadru juridic coerent atunci când uh, vând sau achiziționează online sau offline. Constatăm aici că datele care ne-au fost prezentate confirmă această abordare. Așa cum a precizat deja colega mea, Veronica Manfredi, intenția noastră este de a furniza aceste date în procesul legislativ, deci pentru dumneavoastră și pentru Consiliu, iar rezultatul ar putea fi, în final, într-adevăr, extinderea cadrul legislativ. Ceea ce privește perioada de garanție legală. Noi am propus uh, o perioadă de 2 ani, într-o serie întreagă de motive pe care nu aș dori să le mai enumăr acum, doresc doar să subliniez un singur lucru. Unul din motivele pentru, că am, pentru care am sugerat acest uh, model a fost certitudinea juridică, pentru că ar fi valabil pentru toți, pentru toate statele membre și ar facilita vânzările online și offline. Din partea companiilor, ni s-a spus că atunci când uh, în statele membre există perioade diferite de garanție, trebuie uh, văzut în fiecare caz în parte ce perioadă de garanție se aplică cărui produs, ceea ce nu contribuie neapărat la o mai mare certitudine juridică. Acum, a răspuns la întrebarea doamnei Reder, de ce toată lumea ar trebui să parcurgă această ierarhie a căilor de atac? Diferența acestei propuneri față de diferența din această propunere față de directiva din 91 este că trecerea la cea de-a doua uh, etapă este mult facilitată. Sunt prevederi ca se regăsesc la articolul 9 și uh, iată că devine mult mai ușor să treci chiar la uh, pe terminarea contractului, nemai fiind nevoie de îndeplinirea atâtor condiții. Acum, vis-a-vis de cele spuse de doamna Ford în ceea ce privește diferitele uh, încercări de a repara un bun uh, deficitar. Este tocmai motivul pentru care la articolul 8 am subliniat că consumatorul nu ar trebui să fie supus unor cercări repetate de reparare, însă am stipulat o perioadă rezonabilă în care respectivul bun trebuie reparat, după care consumatorul poate să uh, solicite rezilierea contractului. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să rog comisia să ne transmită un uh, link pentru a vedea rezultatele acestui studiu? Pentru ca și dânsii la rândul lor să le poată face publice. Însă dacă nu ne puneți la dispoziție linkurile pentru studiile pe care le efectuați, este dificil și pentru noi să le punem la dispoziția publicului. Nu putem face acest lucru decât dacă primim datele de la dumneavoastră. Mulțumesc! Următorul nostru punct pe ordinea de zi este raportul doamnei Lara Comi cu privire la Uniunea Europeană a Apărării. Este vorba de dezbaterea proiectului de aviz. Domnul Haia, din partea grupului ALDE este raportorul uh, din partea subcomisiei SEDE, subcomisia FED. Am colaborat cu această comisie și doamna Lara Comi și-a înaintat proiectul de aviz pe 6 iulie. Avize mai sunt înaintate și de comisiile de buget și afaceri constituționale. Vă rog așadar pe doamna Comi să deschidă dezbaterea pe marginea avizului redactat de dânsă. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. E adevărat, există mai multe comisii care furnizează avize pe această temă delicată. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, totuși, politica de securitate și apărare comună nu s-a schimbat foarte mult. Considerăm că este o tematică foarte delicată, mai ales în urma atacurilor teroriste care au avut loc în întreaga Europa. Și de aceea, ca Comisie IMCO, IMCO consider că este absolut necesar să propunem o serie întreagă de prevederi care privesc atât industria de pe piața noastră internă, dar și activități de schimb de informații într-un proces mai bun. Până la urmă, recomandările pe care le facem Comisiei SEDE se referă la sporirea capacităților industriale în ceea ce privește apărarea, pentru că cetățenii trebuie să aibă senzația unei securități mai ample. În al doilea rând, în ceea ce privește dezvoltarea capacităților de apărare, acest lucru trebuie să aibă loc prin intermediul industriei europene din domeniu. Trebuie ca prin cercetare și dezvoltare să facem acest lucru, dar și prin intermediul dezvoltării unor instrumente de apărare. Suntem așadar Asta în condițiile în care, evident, uh, milităm pentru pace. A existat o serie întreagă de finanțări și v-aș putea da diferite exemple din uh, state europene. Noi însă vrem ca acest proiect să fie urmărit pe termen mai lung și să beneficieze de o proprie linie bugetară. E nevoie de o mai bună colaborare între statele membri, pentru că deseori nu există dialog sau schimb de informații, în special în ceea ce privește persoane sau organizații care pot pune probleme, de fapt, pot să fie de factură teroristă sau pot să reprezinte o amenințare la adresa noastră. Toate aceste amenințări uh, vizează, desigur, și statul islamic, dar trebuie să discutăm și de întărirea granițelor uh, externe pentru a nu uh, reveni la granițele interne. Combaterea migrației ilegale, promovarea securității cibernetice. Un alt punct uh, împărtășit și de Comisie și de multe state membre se referă la armata comună europeană. Acest lucru, așa cum a precizat și domnul Juncker anul trecut, trebuie să uh, fie văzut în combinație și cu servicii de informații mai bine armonizate și care trebuie să vizeze în primul rând siguranța cibernetică și lupta împotriva terorismului. Avem nevoie de instrumente tehnologice inovatoare care să fie interoperabile Trebuie ca acestea să fie utile în abordarea preventivă, dar care să ne permită și o reacție la posibile atacuri viitoare. Eu sunt conștientă de faptul că e vorba de obiective ambițioase, dar în aceeași măsură sunt convinsă că este vorba de obiective realizabile și că trebuie să demarăm acest proces pe termen scurt. Eu mi-aș dori ca egoismul statelor naționale care blochează de, deseori multe din directivele și regulamentele noastre să uh, se adeverească și aici. Noi vrem, noi considerăm că Europa poate face mai mult în această privință, însă trebuie să demonstrăm acest lucru și sper că Europa în fața deceselor la care am asistat în urma atacurilor uh, teroriste uh, să facă ca statele naționale să nu mai gândească doar în interiorul ambițiilor lor naționale, să facă un pas înapoi și să gândească mai european. Doamna Maria Grapini este uh, raportor din umbră din partea socialiștilor și democraților. Este altcineva care dorește să intervină uh, în partea socialiștilor și democraților? Dacă nu, doamna McClarkin. Mulțumesc foarte mult doamnei Comi pentru avizul prezentat. Am să încerc să fiu cât se poate de clară și precisă în comentariile mele. Maybe we would focus uh, primarily când am văzut prima oară acest aviz, m-am gândit că noi vom concentra mai ales asupra atribuirii de contracte, dat fiind că punerea în aplicare a directivei pentru contractele de achiziții în apărare a fost destul de slabă. Trebuie să abordăm de asemenea lipsa de transparență, care este un blocaj pe această piață m-am gândit că poate urma să îmbunătățim oportunitățile pe care le oferim IMM-urilor din domeniul apărării sau vom îmbunătăți în domeniul apărării cercetarea și dezvoltarea. M-am gândit la o strategie pentru a îmbunătăți directiva transferurilor în sectorul apărării. Toate au fost menționate așa în trecere, însă trecute pe planul al doilea acest aviz face apel la o armată la nivel european. E ceva scris negru pe alb. Vedem asta în documentul pe care îl avem în față. O armată europeană este o încălcare gravă a suveranității la nivel național. Și, din punctul meu de vedere, nu este oricum de domeniul acestei comisii. Se exagerează foarte mult domeniul de acoperire al acestei comisii, ne-am băgat prea mult în chestiuni care țin de sectorul apărării, după mine am mers prea departe, nu avem un mandat pentru a formula o astfel de cerere, nici la nivelul Parlamentului și nici la nivelul Uniunii Europene. Nu ne putem băga în chestiuni care țin de apărarea la nivel național. Așadar, din punctul meu de vedere, pur și simplu ratăm o șansă. Șansa de a ne concentra asupra celor domenii unde avem într-adevăr competențe. Principiile care au fost uh, creionate inițial sunt domenii în care Comisia IMCO poate face mai mult. Trebuie să ne străduim să obținem mai multă transparență pe lanțul de uh, aprovizionare. Aici sunt șanse foarte mari pentru IMM-uri și pentru întreprinderile de mici dimensiuni și trebuie să ne asigurăm că îi sprijinim pentru a îmbunătăți de asemenea și cercetarea în domeniul apărării. În industrie avem foarte multe competențe care lipsesc. E un aspect foarte important. Și pur și simplu mi se pare că evităm să vedem toate acele zone unde de fapt ne suprapunem cu eforturile altor organisme internaționale, în special NATO. Nu trebuie pur și simplu să duplicăm uh, ceea ce au făcut alte organizații și în cele din urmă să diluăm toate investițiile și tot sprijinul pentru domeniul securității și apărării la nivel european. E greu, într-adevăr, dar fiindcă sunt atât de multe proiecte diferite, dar, din punctul meu de vedere, acest aviz ar trebui să fie modificat substanțial și să se concentreze mai ales asupra chestiunilor ce țin de piață, de dezvoltarea industriei și sectorului apărării. Trebuie să includem IMM-urile și să ne concentrăm asupra aspectelor unde avem competențe. Sper să putem să colaborăm pentru a revizui acest aviz, astfel încât să avem un document care să se bucure de sprijin. Mulțumesc! Have, um, Morten Lockhart, out. Thank you very much, Chair. Um, yeah, I will, I will speak for, for Morton Lockergard as well. Mulțumesc. Am să vorbesc în numele colegului nostru, deși poziția ALDE e destul de variată, însă, în general, colegul nostru este de părere că trebuie să um, ne concentrăm asupra competențelor de la nivelul Comisiei IMCO și să ne concentrăm asupra aspectelor ce țin de uh, um, atribuirea contractelor de achiziții. Dată fiind clauza de opt-out a Danemarcăi și ținând cont de faptul că opiniile variază în interiorul grupului ALDE, colegul nostru consideră că e momentul, că nu este momentul oportun pentru crearea unei așa numite armate a Uniunii Europene. Așadar, trebuie o formulare uh, mult mai um, relaxată. Evelin, care va lua cuvântul pentru Maria Grapini. Colegin. Da, mulțumesc foarte mult. Colega mea, Maria Grapini, din păcate nu poate fi prezentă astăzi, de aceea mi-a oferit o notițele dânsei pe care le voi citi în engleză, pentru că termenii sunt destul de complicați pentru a face o traducere simultană în engleză, în germană. Aș dori să o felicită pe colega noastră pentru textul avizului și în ceea ce privește amendamentele, aș dori să introducă următoarele aspecte. Colega noastră este de părere că trebuie să ținem cont de fragmentarea pieței și de faptul că cele mai multe contracte sunt atribuite la nivel național. Trebuie să asigurăm accesul echitabil tuturor companiilor europene pe această piață. IMM-urile se confruntă cu foarte multe probleme în ceea ce privește contractele acordate pe piață și în ceea ce privește lanțul de subcontractare pentru achizițiile din domeniul apărării. Așadar, este Uh, nevoie de informații utile și clare pentru ca toate aceste companii să identifice ocaziile, oportunitățile din uh, domeniul apărării. Trebuie să facem apel pentru ca Comisia să evalueze obiectivele directivei, în special în ceea ce privește atribuirea de contracte și să se asigure că aceste obiective au fost atinse și că sunt adecvate nevoilor reale din sectorul apărării. De asemenea, trebuie să încurajăm Comisia să consolideze cercetarea în diferite sectoare și finanțarea pentru îmbunătățirea tehnologiei de apărare. Colega noastră este de părere că un sistem de standarde și certificări europene ar trebui să fie uh, creați pentru a obține o situație de concurență echitabilă și standarde la nivel înalt. Colega noastră subliniază nevoia pentru planificare pe termen lung, nevoia de colaborare pentru modernizarea echipamentelor din diferite state membre, în special în contextul tăierilor bugetare masive în acest sector ținând cont de faptul că politica de securitate comună are un cadru foarte flexibil, cooperarea ar trebui să fie accesibilă tuturor statelor membre. Dat fiind că nu se menționează un centru comun de cercetare în avizul Comisiei AFET, colega noastră consideră că ar trebui să clarificăm acest aspect. Propunerile legate de eh, capacitățile și de armamentul din statele membre presupun multă pregătire pe, uh, în sectorul de apărare și pe piață, astfel încât toate statele membre să-și poată îmbunătăți capacitățile militare. Și nu sunt sigură dacă am înțeles tot ce am citit. Thank you. Um, so Julia Reda for the Greens. Acum din partea verzilor, Mulțumesc, doamnă președinte și vorbesc în numele domnului Scholtes, care își cere scuze, este chemat la altă comisie. În general, avizul doamnei Comi merge în direcția pe care grupul nostru o poate sprijini. Domnul Scholtes vrea să se sublinieze câteva lucruri. În general, vezi, sunt de acord cu avizul și anume cu faptul că e nevoie de mai multă cooperare între statele membre. Între domnul Scholtes avea de asemenea să adauge că există multă lipsă de transparență în activitatea de cooperare uh, între autoritățile la nivel național. Există chiar cazuri de corupție care duc la ineficiență în cheltuirea banilor public și deci mai multe costuri pentru contribuabil cheltuielile trebuie controlate și trebuie să evităm orice fel de duplicare a cheltuielilor. Domnul Scholtes îl spri, o sprijină pe doamna raportor la punctul 4, acolo unde se subliniază importanța atribuirii contractelor. În acest punct trebuie să asigurăm un cadru competitiv echitabil, să eliminăm cazurile de corupție. Iată câteva puncte, foarte pe scurt, bineînțeles că vom înainta câteva amendamente înscris pentru a consolida textul acestui aviz. Are any other? Mrs. Trusetsky, would you like to speak, Marlene? No. Um, Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul pe această temă, It's just going to come back to me. It's just a Așadar, iau eu cuvântul pentru a vă ruga încă o dată și insist, vă rog foarte mult ca textele să fie în lumina competențelor acestor, acestei comisii. Pentru că atunci când ajungem la chestiuni foarte conflictuale și ieșim din sfera noastră de competență, atunci mi s-a reproșat acest lucru de către alți președinți de comisie și e foarte greu să apăr rolul IMCO în calitate de președinte atunci când pur și simplu ne depășim sfera de competență. Știu că sunt chestiuni foarte delicate, știu că sunt opinii care variază foarte mult și nu o să trecem din nou prin asta, dar vă rog foarte mult și doamnă Comi, vă rog pentru mine este mult mai greu, în calitate de președinte de comisie, dacă trebuie tot timpul să revin și să subliniez care sunt competențele noastre și să apă chestiuni care sunt în afara acestui domeniu de competență. Cu atât mai mult cât știu că se apropie o dispută cu Comisia Sede în chestiunea atribuirii contractelor de achiziții publice aceste cazuri au fost analizate în trecut de comisia noastră și trebuie ca lucrurile să rămână așa, pentru că aici este evident că noi avem competențe. Dau cuvântul înapoi raportorului. Se președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu consider că Comisia IMCO are uneori dificultăți în a defini care sunt competențele exacte și imagini uh, imaginez cât de greu trebuie să fie pentru dumneavoastră, pentru că atunci când facem trimitere la piața internă, circulația persoanelor, circulația mărfurilor, circulația companiilor și a întreprinzătorilor, nu e ușor de definit care sunt competențele noastre, pe lângă servicii și celelalte competențe clare. Eu cred că acesta este un moment uh, special. Nu vorbim despre directiva cu privire la servicii sau directiva cu privire la locul de producție made in, Și vorbim aici de o problemă de securitate și securitatea este inerentă teritoriului nostru intern. De aceea, cred că dacă un mesaj este înaintat de mai multe comisii, are o importanță cu atât mai mare. Cred că oarecum dezbaterea este oarecum uh, trunchiată de faptul că uh, în urma Brexitului, iată, intervin în dezbatere uh, deputați care pe viitor nu vor mai fi lângă noi. Eu cred că ar trebui mai detaliată chestiunea achizițiilor publice și a licitațiilor pentru că este o competență clară a Comisiei IMCO. Însă și apărarea comună și colaborarea între serviciile de informații intră tot în această competență pentru că este vorba de teritoriul intern pe care se desfășoară aceste activități. The deadline for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 Um, I, I note that uh, Monsieur Alain from Ja, äh, könnte ich vielleicht auch im Namen von Dacă îmi permite să adresez uh, și eu o întrebare pentru comisie și numele domnului Sergio Coferati, astfel încât să ne furnizeze un răspuns răspuns în scris. Dânsul mi-a transmis următoarea întrebare pe engleză. Ce categorii de utilizare folosesc aceste arme de foc și pentru ce uh, utilizări sunt autorizate? Dat fiind faptul că am prevăzut o serie de excepții, acest element ar putea fi important pentru a înțelege mai bine ce utilizatori ar fi afectați de noua măsură pe care o propunem. Cred așadar că ar fi foarte util dacă am uh, aflat aceste detalii pentru că um, există presiune asupra noastră din partea lobiștilor și se spun foarte multe lucruri neadevărate pe internet și dacă dispunem de răspunsurile corecte, este mult mai bine. Mulțumesc, reamintesc Comisiei Publicului și eurodeputaților că înainte de votul în IMCO am scris Comisiei în numele raportorilor din umbră, solicitând informații specifice legate de toate aceste puncte, precum și cifre acolo unde este cazul. N-am primit niciuna, nici alta. Deci nici informații specifice legate de tipurile concrete de arme de foc care sunt acoperite de acest uh, document și nici cifrele. Știm că luați legătura cu statele membre, așteptăm ca aceste informații să apară și nu vorbim doar despre cifre. Voiam și am spus foarte clar că vorbim despre informații care sunt esențiale înainte de a demara orice discuție în trialog. Și văd că mulți colegi dau din cap uh, în mod afirmativ. Deci uh, vreau să spun încă o dată oficial că solicităm în continuare Comisiei informații detaliate și cu aceasta să deschidem votul. Votul legat de negocierile interinstituționale, echipa și mandatul. So, Uh, no, there's one more voting here. Okay. Bun, nu mai este nimeni care a rămas de votat. So that's carried by 20... Se adoptă cu 24 de voturi pentru, 3 împotrivă și 5 abțineri. Vă mulțumesc foarte mult! Dacă raportorii din umbră doresc să se întâlnească cu mine săptămâna viitoare, vă rog să mă anunțați. ladies and gentlemen, can I ask you, is it... Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă întreb, vi se pare frig în sală? Da. Bun. Am mai avut plângeri legate de temperatură. Sandra, te rog frumos să-i anunț pe cei de la întreținere. Că nu e vorba doar de faptul că ne-am întors noi din vacanță, ci se pare că e ceva în regulă cu aerul condiționat. Um, the next item on the agenda. Următorul punct de pe ordine de zi este semestrul european pentru coordonarea politicilor economice și implementarea priorităților pe 2016. Catherine Styler este raportor. Acum discutăm amendamentele, dar se pare că a, a avut loc o înlocuire. Catherine a fost uh, înlocuită de Lucy Anderson. Avem 42 de amendamente și dau cuvântul lui Lucy Anderson. Mulțumesc foarte mult, Vicky. Eu nu sunt raportorul, sunt uh, supleant pentru Catherine, care își scuze că nu poate veni astăzi, dar mă bucură foarte mult să vorbesc în numele ei și în numele SND. Acest aviz este o contribuție la uh, raportul anual al ECON, care se concentrează asupra implementării priorităților pe 2018 ă, și Catherine vrea să vorbească despre amendamentele depuse. Vrea să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor. S-au depus 62 de amendamente care dezvoltă unele din punctele existente din aviz și altele introduc elemente noi și complementare. Majoritatea s-au ă, referit la impozitare pentru că trebuie să se țină cont de complexitățile uh, TVA pe piața digitală unică, trebuie uh, sporită lupta împotriva evaziunii fiscale, ceea ce este o prioritate cheie pentru acest Parlament, o repetare a nevoii de transpunere a legislației IMM și a legislației privind semestrul european, importanța formării atât inițiale cât și pe parcursul vieții, ucenicie și uh, alte asemenea oportunități. Raportorul a încercat să incorporeze cât mai multe amendamente în amendamente de compromis și primul set de amendamente de compromis a fost transmis azi dimineață iar Catherine speră că raportorii din umbră vor avea suficient timp pentru a se uita peste ele și așteaptă cu interes să le discute în detaliu la următoarea reuniune programată pentru miercuri la ora 17.15 în ASP 33. Vă reamintesc că o să votăm pe 26 septembrie. Mulțumesc! Um. So, Vosa Tsourn is replacing Adam Schoenfeld. Pan um, Adam Schoenfeld niestety nie mógł. Mulțumesc foarte mult. Din păcate, domnul Schoenfeld n-a putut să vină astăzi și îi pare foarte rău pentru asta, dar mi-a cerut să-i citesc eu poziția. Jak zostało și vrea să facă următoarele observații, așa cum s-a subliniat în timpul discuțiilor anterioare. În termen general, grupul nostru, PPE, este de acord cu poziția raportorului atunci când vine vorba de multe dintre punctele incluse în, raportul, în proiectul de raport. Asta înseamnă că vom putea susține aceste amendamente uh, și posibilele amendamente de compromis care credem că vor consolida mesajul principal al raportului și anume de a sublinia importanța semestrului european și importanța de a avea recomandări specifice pentru fiecare țară, pentru că noi considerăm că asta va stimula buna funcționare a pieței unice. Un sprijin larg pentru IMM-uri este extrem de important la fel ca și sprijinul pentru companiile la început de drum. Foarte des acestea se confruntă cu obstacole administrative și de aceea trebuie să analizăm directiva privind serviciile, recunoașterea calificărilor, accesul la profesiile reglementate în anumite state membre și pentru a ne asigura că toate aceste lucruri funcționează. Deci avem nevoie de o piață unică digitală și există anumite domenii în care cred că ar trebui să ne concentrăm un pic mai mult. Vor, vom depune amendamente uh, care vor fi și susținute. Știm că Există multe tipuri de protecționism în uh, acest moment și vrem să ne asigurăm că există un sprijin extins pentru o piață unică. Am văzut că atunci când vorbim despre actele juridice pe care le adoptăm, Acesta se aplică în mod diferit, ușor diferit în diversele state membre și cred că ar trebui să profităm cel mai mult de ocazia oferită de acest aviz pentru a sublinia niște priorități, atât pentru Comisie cât și pentru statele membre. Domnul Scheinfeld mi-a, mi cerut să spun că da, am vrea să cooperăm pentru a atinge toate aceste obiective și vor exista niște amendamente de compromis pe care le vom uh, discuta, iar domnul Scheinfeld dorește să le mulțumesc tuturor pentru cooperare. Mulțumesc, Dani. Mulțumesc, Vicky. Da, Vorbesc în numele raportorului nostru din umbră, domnul Sulic, care nu poate veni. În primul rând dorește să-i mulțumesc raportoarei. Uh, poate fi de acord în mare cu uh, avizul. Aplicarea semestrului european a fost uh, destul de slabă din 2014 când a început să fie aplicată. Și dincolo de nevoile statelor membre, UE își asumă noi competențe și tot încearcă să rezolve toate posibilele probleme. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm mai degrabă pe piața internă și mai puțin pe problemele care ar putea fi rezolvate de statele membre însele. Dacă statele membre nu pot implementa recomandările din semestrul european, ar trebui să aibă loc o evaluare pentru a evalua motivele implementării insuficiente și pentru a vedea dacă una dintre cauze este faptul că sunt prea multe cerințe. Domnul Sulic consideră că uh, trebuie să ne întoarcem la principiul subsidiarității. În ceea ce privește proiectul de aviz, domnia sa are câteva îngrijorări legate de modernizarea serviciilor publice. Salută de asemenea digitalizarea administrațiilor publice, dar subliniază că în practică în multe state membre calitatea și transparența și nu viteza implementării trebuie să fie o prioritate. Domnul Sulic vrea să sublinieze cu o abordare pozitivă pentru piața unică este scăderea poverii administrative la toate nivelurile practice, pentru că altfel nu facem decât să subminăm succesul economic pe care încercăm să-l creăm. Dar domnia sa continuă să aștepte cu interes colaborarea cu raportorul și cu raportorii din umbră. Mulțumesc raportorului, mulțumesc și colegilor, spune domnul Goga. Uh, pentru munca lor excelentă pe marginea acestui uh, aviz. Uh, pe noi ne bucură majoritatea amendamentelor și cred că grupul meu va putea susține majoritatea lor. Pentru grupul ALDE este evident că piața unică este de o mare valoare, dar munca este, nu s-a terminat încă mai ales acum când ne uităm la rezultatele referendumului din Regatul Unit. Trebuie să ne concentrăm mai mult decât oricând și sunt perfect de acord cu nevoia de a ne concentra mai puternic pe piața unică în semestrul european și cu nevoia de a dezvolta niște unelte de analiză pentru a vedea performanțele pieței. De asemenea, trebuie să avem o monitorizare constantă a progresului statelor membre cred că nu ne concentrăm suficient asupra implementării și aplicării legislației privind uh, piața unică. Și Comisia ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că acest lucru se întâmplă. De asemenea, cred că principiul recunoașterii reciproce nu a fost reflectat așa cum trebuie în proiectul de aviz și de aceea am uh, depus mai multe amendamente cred că toți colegii vor putea să le și susțină. Mulțumesc! Thank you. Um, Julia, are you speaking on behalf of the Greens or no? Mulțumesc, Julia. Vorbești în numele verzilor? Mai, nu? Bun, mai sunt alți vorbitori? Se pare că nu. Lucy, dorește să intervii din nou? Nu, mulțumesc foarte mult pentru toate observații. Catherine așteaptă cu interes implicarea cât mai multor grupuri în reuniunea pe care v-am anunțat-o. Thank you. We are running slightly ahead of time se pare că suntem uh, înaintea calendarului, penultimul punct de pe de zi este raportul ZULO în ceea ce privește piața internă. Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online. A existat 257 de amendamente și ca urmare a reuniunii din 13 iulie. O să-i dau cuvântul raportorului mai întâi. Grație, prezident. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu toate că propunerea legislativă cu privire la portabilitatea serviciilor digitale este destul de scurtă, am primit uh, foarte multe amendamente, ceea ce arată că este un lucru care este esențial pentru Parlament. Amendamentele însă nu au mers toate în aceeași direcție, ceea ce a făcut să fie necesar un amplu exercițiu de agreerea unor compromisuri. În orice caz, această reformă ar trebui să nu fie interpretată ca un acces liber la conținuturi digitale, pentru că acest lucru ar risca să discrimineze în mod grav principiul teritorialității pe care se bazează actuala legislație a drepturilor de autor. Prezența temporară într-un stat membru diferit uh, trebuie să mm, aibă acest caracter temporar. Astfel, se poate oferi posibilitatea furnizorilor care oferă servicii gratuite să acceadă la mecanismul ficțiunii juridice și să verifice reședința reală a respectivului abonat în baza condițiilor stipulate. În plus, aceste servicii trebuie să se limiteze la scopurile specifice, confirmându-se astfel că aceste controle trebuie să fie uh, neinvazive și proporționale. Au apărut uh, diferențe de opinie în ceea ce privește determinarea mijloacelor admisibile. În acest caz am căutat o soluție de compromis care sper că va fi agreată și de raportorii din umbră și de ceilalți colegi. Regulamentul poate fi modificat prin acte delegate, astfel încât să poată fi actualizat în funcție de evoluția tehnologică. Se exclude, în schimb, posibilitatea includerii unei clauze deschise care să privească mijloace nespecificate în baza unor acorduri între părți. Acest lucru ar expune unor unele subiecte mai uh, slabe fără a furniza certitudine. În ceea ce privește intrarea în vigoare, Știm că cetățenii au nevoie de un instrument uh, rapid, cât mai curând, însă și companiile trebuie să aibă timpul necesar să se adapteze. Ficțiunea juridică ar urma să fie valabilă după șase luni deja iar companiile uh, să poată verifica acest lucru începând de la acea dată, uh, dar obligația să intervină abia după 12 luni. Sper așadar că în final vom avea un text robust care să fie agreat de toată lumea fără prea multe dificultăți. Mulțumesc! Eva Panova. Eva. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc. În primul rând doresc să-i mulțumesc raportorului, domnului Zulo, pentru reuniunea foarte bună a raportorilor din umbră pe care am avut-o înainte de vacanța de vară, care ne-a ajutat să explicăm mai bine care sunt punctele noastre de vedere și să explicăm și care sunt uh, motivațiile amendamentelor depuse. Cred că la reuniunea respectivă s-a ajuns la un acord că propunerea inițială a Comisiei era foarte bună și că trebuie să ne concentrăm doar pe câteva modificări. Mă bucură de asemenea să văd faptul că există o voință comună de a finaliza acest dosar cât mai curând cu putință, astfel încât să le putem permite cetățenilor europeni să se bucure de serviciile conținut digital online obținute în mod legal oriunde în Europa, fără a împovăra cu birocrație excesivă și în același timp să permitem companiilor să-și extindă numărul de servicii oferite. Este foarte important să subliniem că acest regulament nu ar trebui în niciun caz să limiteze capacitatea companiilor de a inova sau să împiedice IMM-urile sau micro-întreprinderile să încerce să crească și să dezvolte. A fost foarte bine să văd că există și o înțelegere comună că mijloacele de verificare ar trebui să fie proporționale și nu ar trebui să meargă dincolo de ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele regulamentului. Din uh, proiectele de amendamente de compromis care au fost transmise, văd că acest lucru a fost reflectat la amendamentul 5, dacă nu mă înșel. Dacă vrem să introducem un act delegat sau să ne gândim la o altă opțiune sau poate să avem o combinație a celor două, Cred că putem discuta acest lucru în zilele care urmează. Voiam doar să menționez că trebuie să avem un aviz în ceea ce privește actualizarea listei cu mijloacele de verificare pentru a explora uh, argumentele pro și contra în diversele abordări. Astăzi am primit uh, această analiză și o voi uh, citi și împărtăși cu dumneavoastră și cu raportorii din umbră. Acestea sunt punctele principale pe care doream să le discut astăzi, dar există și alte subiecte minore pe care vom încerca să le clarificăm în săptămâna care urmează. Ceea ce este foarte important pentru mine este să ajungem la un acord politic de succes până la sfârșitul anului 2016, într-o primă lectură. Pentru că oamenii se așteaptă să livrăm cât mai rapid cu putință pentru cetățeni și pentru companii și asta ar fi de o importanță extremă da, pentru a avea niște rezultate tangibile și vizibile tocmai pentru a combate și euroscepticismul în creștere și lipsa de încredere în instituțiile noastre. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu interes să colaborăm pe viitor. Mulțumesc. Nicola Dante. Grazie Presidente, eu vorrei... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, raportorului și celorlalți raportori din umbră pentru activitatea pe care o desfășurăm împreună. Cred că este o propunere pe marginea căreia putem ajunge, așa cum a spus și antevorbitoarea mea, la o agreere rapidă, pentru că există toate premizele în acest sens și astfel încât cetățenii europeni să poată beneficia de aceste beneficii cât mai curând de beneficiile pe care le aduce acest nou regulament. Cred că trebuie să reafirmăm susținerea generală pentru propunerea Comisiei și sper că vom putea găsi compromisuri pe marginea punctelor celor mai critice S-au înaintat multe amendamente, așa cum a spus și doamna președinte și raportorul. Eu însă mi-am prezentat 27 de astfel de amendamente care au fost confirmate de mulți dintre colegii din grupul socialiștilor și democraticilor și la care subscriu și colegi din Comisia uh, Juridică care are competența pe fond. În primul rând, aș dori să vă reamintesc că am încercat să găsim definițiile necesare prin care să se clarifice mai bine termenul de reședință obișnuită, care este, până la urmă, cheia acestui uh, regulament pe care se bazează și ficțiunea juridică, care mâine va permite și această posibilitate a beneficierii de servicii digitale achiziționate într-o țară atunci când te afli în alta. De asemenea, și prezența temporară a făcut obiectul uh, amendamentelor noastre în încercarea de a le defini mai bine și în ceea ce privește metodele de verificare ale reședinței, a uh, prezentat de asemenea un punct cheie. Controlele trebuie să fie eficiente, rezonabile și neintrusive și să nu afecteze sfera privată a cetățenilor europeni. Noi am spus asta de la bun început. Unul din aspectele cheie este acela de a evita toate formele intrusive de geolocalizare, de monitorizare a mișcărilor unei persoane în interiorul Uniunii Europene pentru a evita așadar toate aceste elemente care ar putea aduce atingere sferei private a cetățenilor europeni. La fel, mai vrem să confirmăm și posibilitatea aderării la aceste servicii a tuturor furnizorilor care uh, nu furnizează servicii contra cost, mă gândesc aici la toate televiziunile naționale, care ar putea astfel să uh, își pună la dispoziție <clears throat> serviciile uh, pentru cetățenii care se află temporar pe teritoriul altui stat. De asemenea, este important principiul inovării tehnologice și, de asemenea, trebuie ca și condițiile să fie clar exprimate Uh, pentru cetățeni și să vizeze și calitatea serviciilor. De asemenea și informații cu privire la oferta existentă pentru cetățeni atunci când se află în străinătate. Eu cred că putem agrea acest regulament cât se poate de rapid, iar uh, soluția găsită de domnul raportor uh, în acest sens mi se pare că nu se încadrează în spiritul general al mișcării 5 uh, stele, pentru că iată avem de a face aici cu un moderator care reușește să pună cap la cap exigențele atât a furnizorilor și a consumatorilor care își doresc să beneficieze de această oportunitate cât mai rapid. Așadar, Uh, cele șase uh, luni, uh, practic, ar putea deveni realitate în ceea ce privește intrarea în vigoare a acestui regulament, spre deosebire de cei care doresc să tergiverseze cât mai mult această propunere. În ceea ce privește actele delegate, aici ne mai gândim primul rând, uh, ne-am gândit la o posibilă clauză de revizuire a regulamentului după trei ani, dar aceste lucruri le vom mai discuta și cu ceilalți raportori din umbră. Cred că am reușit să desfășurăm o activitate care se uh, bazează pe un amplu consens în interiorul acestei comisii, astfel încât să putem uh, să ne aducem o contribuție importantă pentru uh, Comisia Juridică, care are competența pe fond și asta în beneficiul uh, cetățenilor europeni. Emma McClarkin. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru cooperare și domnului raportor și raportorilor din umbră. amendamentele pe care le discutăm în această după amiază, sunt de acord cu colegii, merg în direcția cea bună în ceea ce privește accesul rezonabil la aceste servicii achiziționate în mod legal de clienți și pe care vor să le ia cu ei în călătorie, dar acestea trebuie să facă obiectul unei verificări anterioare. S-a făcut propuneri uh, în acest sens, uh, propuneri incluse pe o listă de condiții discuții am încercat să uh, promovez o listă deschisă care să poată fi actualizată cu noutățile tehnologice de mai târziu, dar uh, în urma argumentelor primite și de la alți uh, colegi, uh, aș favoriza mai degrabă o listă închisă. Pentru că este important ca portabilitatea să se referă doar la accesul uh, pentru conținuturi portabile fără să însemne acces transfrontalier la alte conținuturi. Amendamentele noastre de aceea se concentrează pe păstrarea teritorialității. Este un mesaj puternic pe care îl transmitem, în special în lumina documentelor care au, uh, s-au scurs uh, pe marginea unor directive precedente. E important să ne concentrăm pe aceste aspecte pentru ca influența noastră să fie mai puternică și în ceea ce privește alte dosare care se referă la autovizual. Plata unei taxe obligatorii nu este un abonament și de aceea nu poate fi echivalat cu un serviciu abonat. De aceea televiziunile și naționale trebuie să aibă această posibilitate de a adera dacă își doresc la acest regulament. Termenul de reședință trebuie să includă și noțiunea de revenire periodică, astfel încât să existe acest echilibru între reședință și prezență temporară în străinătate. Încurajez colegii să nu susțină amendamentele care să se preteze la anumite portițe pentru accesul direct transfrontalier. În ceea ce privește ficțiunea juridică, trebuie să fie clar statul membru în care se abonează respectivul serviciu. Trebuie să nu venim cu poveri suplimentare, dar trebuie să plecăm de la o prezumție rezonabilă în ceea ce privește uh, statul de reședință. Reiau uh, cele spuse de colegii mei. Sper că vom putea avea o bună colaborare și că vom putea finaliza acest dosar cu privire la portabilitate și aștept și eu cu interes întâlnirea în care vom detalia și mai mult uh, amendamentele prezentate. Mulțumesc! doamna Șara Zovan. Mulțumesc, domnul președinte, și eu aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru activitatea desfășurată. Și înainte de a intra în detaliile sistemului de verificare, aș dori să număr acele puncte în care grupul meu uh, le poate susține și care se regăsesc în mai multe amendamente. Susținem formularea prin care aceste reguli se aplică tuturor furnizorilor, indiferent de unde se află, neprevenirea nepermiterea accesului la conținutul local, neutralitate tehnologice, neincluderea dreptului de a spori prețurilor și, în ultimul rând, includerea unei clauze de revizuire. Acum, în ceea ce vrește detaliile. Articolul 1, sfera de aplicare. Aici sper că vom putea respinge adăugirea cuvintelor nenecesare, că nu e nevoie să vorbim despre Uh, legal required rights of portable și așa mai departe. Aceste cuvinte nu sunt necesare pentru clarificarea sferei de aplicare. Și pentru că considerăm că orice cuvânt uh, în plus poate deveni sursă de interpretare diferită. Ca și la articolul 1 și în alte uh, articole trebuie să ne lipsim de cuvinte suplimentare în ceea ce privește definițiile pentru statul de reședință și prezență temporară. În acest sens, vă atrag atenția asupra amendamentului de la 1C. Nu putem uh, uh lăsa această portiță deschisă pentru a include obligații suplimentare pentru furnizorii de servicii. Grupul ALDE nu vrea să excludă conținuturile libere plătite prin taxă TV, pentru că televiziunile publice se finanțează din banii contribuabilului, de aceea de ce să uh, excludem uh, pe acei cetățeni care doresc să beneficieze de aceste drepturi pe care le plătesc prin uh, taxa TV. Și în acest sens vă atrag atenția asupra amendamentului nostru cu numărul 12. Putem accepta uh, această variantă de opt-in pentru televiziunile publice. Nu putem accepta însă alte compromisuri în ceea ce privește condițiile de verificare. Acceptăm ideea de listă, dar trebuie să fie o listă limitată și închisă. În amendamentele noastre am inclus anumite linii roșii în această privință. În primul rând, Trasabilitatea unei adrese IP nu este necesară pentru verificarea reședinței și trebuie să fie exclusă. Adresele IP nu sunt fiabile, mai ales în condițiile în care există servere proxy și alte posibilități tehnologice de a ascunde. adresa. În momentul de față sunt 600 milioane de adrese IP Au existat uh, exemple în acest sens în care uh, persoane au avut de suportat consecințe nedorite. de asemenea și cazuri în care oamenii au descărcat uh, MP3-uri de la niște adrese IP uh, neexistente și uh, faptul că s-a făcut această urmărire pe bază de IP nu a făcut ca descărcările ilegale să fie prevenite. Și ca ultimă observație, eu cred că portabilitatea nu trebuie să fie mai dificilă decât înregistrarea la vot. Și așa cum spuneau și colegii mei, sper că vom putea colabora bine pentru a ajunge la rezultate concrete, tangibile în acest dosar. Julia Reda. Thank you, Chair. Uh, first of all, I would like to thank the rapporteur and the... Julia Reda. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului și raportorului din umbră pentru activitatea desfășurată pe marginea acestui dosar. Din uh, păcate, unele amendamente merg în direcția greșită pentru noi și uh, merg uh, fac un pas înapoi față de primul proiect de raport a raportorului. Considerăm că formularele adăugate uh, la articolele acestei propuneri vin doar să calmeze anumite spirite. De pildă, adăugarea de legally acquired, deci achiziționat în mod legal, care s-a adăugat la regulă 1 poate duce la probleme juridice, de fapt, pentru că nu înseamnă neapărat că consumatorul a abonat în mod legal un serviciu și evident că furnizorii de servicii nu trebuie să ofere portabilitate pentru cineva care nu și-a abonat în mod legal abon- dar poate însemna în același timp că furnizorul nu a respectat uh, prevederile în ceea ce privește furnizarea respectivului uh, conținut. Dacă acest uh, conținut a fost prezentat ilegal de către un furnizor și aici intervine și problema uh, drepturilor uh, consumatorilor care nu știu ce drepturi au în condițiile în care au vizionat uh, un astfel de conținut care le-a fost pus la dispoziție ilegal de către un furnizor. Sigur că vrem ca oamenii să respecte legea, dar nu cred că trebuie formulat acest lucru în fiecare text dispozitiv. Poate că reședința actuală, în loc de reședință obișnuită, nu sunt audăciri uh, necesare. La fel și definirea mai exactă a caracterului temporar. Ne... Eu cred că nu ar trebui să venim cu această uh, idee a revenirii uh, periodice în statul de reședință. În acest sens, aș vrea să vă atrag atenția asupra amendamentului 146, în care se arată că nu poate fi vorba de mai multe state de reședință și am vreun vot separat. La amendamentul de compromis 4, credem că e bine că raportorul propune uh, să ne asigurăm că această portabilitate să nu vină cu costuri suplimentare pentru consumator și să nu fie folosit ca, ca o scuză pentru creșterea costurilor. Am putea fi de acord cu acest amendament de compromis, însă am vrea ca și amendamentul nostru 195 să fie inclus. Aici includem o noțiune la care credem că au subscris toate celelalte grupuri politici în amendamentele lor, în sensul în care și furnizorii de servicii ar trebui să ofere, dacă doresc, uh, um, acces și la repertoriul local al țării în care se află uh, respectivul consumator. Compromisul 5 însă ni se pare contradictoriu, pentru că uh, <clears throat> verificarea pe baza de adrese IP este prevăzută ca o posibilitate, iar apoi se intervine cu o contradicție în care se spune că acest lucru nu ar trebui să fie uh, permis. Și aici intervine și caracterul proporțional al controanelor. Mai credem că posibilitatea ca furnizorul de serviciu să folosească două mijloace de verificare ar trebui să constituie excepția și nu regulă. De asemenea, lipsește și opțiunea a unei declarații simple a statului de reședință în care, de către consumator. Vrem să se păstreze termenul mai scurt de implementare a regulamentului în decurs de șase luni și Aș dori să solicit raportorului, pentru că există mai multe articole unde nu au fost prezentate până acum amendamente de compromis, deci să-l întreb dacă uh, intenționează să se păstreze formularea din propunerea comisiei, lucru pe care l-am uh, susține de altfel. La considerente, doar câteva observații. La compromisul 7 nu e clar uh, că scopul călătoriei, așa cum se menționează aici, sunt doar cu titlu de exemplu, pentru că există desigur mai multe motive pentru a te deplasa. De aceea sugerăm fie să se clarifice foarte clar uh, faptul că e vorba de exemple sau să se elimine această enumerare din text. În ceea ce privește amendamentul de compromis 12, aici uh, se spune că furnizorii ar trebui să poată verifica nu doar reședința, ci și prezența temporară într-un alt stat de reședință. Nu înțeleg de ce ar trebui ca deținătorul de drepturi să facă aceste uh, Uh, verificări, pentru că nu trebuie să știe din ce stat membru un consumator accesează aceste conținuturi. Dacă sunt în statul de reședință, din perspectiva deținătorului de drepturi, lucrurile sunt în regulă pentru că ar avea acces oricum și dacă se află temporar într-un alt stat membru, atunci nu cred că există nici vreun motiv uh, pentru care deținătorul de drepturi să facă această verificare, pentru că s-ar ajunge la alte probleme care vizează protecția datelor. Apoi, în ceea ce privește includerea sau nu a serviciilor bazate pe taxe TV. Am văzut cu toții care sunt uh, informațiile care rezultă din documentele care au fost prezentate informal de către Comisie. Excluderea uh, inițială a serviciilor de radiodifuziune publică din această directivă s-a făcut uh, în perspectiva includerilor eventuale într-o revizuire a directivei cu privire la copyright. Deci aici însă ideea de bază este prezența temporară într-un stat membru. Probabil că nu s-ar ajunge astfel la geobloc, interzicerea geoblocajului. Eu cred că includerea sau acestor idei în directiva cu privire la drepturile de autor nu ar fi suficientă pentru uh, ceea ce se pre- <clears throat> dorește prin propunerea cu privire la portabilitate. pentru că dacă nu se includ aici uh, aceste prevederi, uh, atunci acești furnizori nu ar trebui, nu vor avea obligația să furnizeze servicii de conținut uh, cetățenilor lor când se află în străinătate. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru acest subiect atât de așteptat. Câteva observații. În primul rând, în ceea ce privește criteriile de verificare a reședinței. E clar că în aviz această verificare este obligatorie și e mai degrabă, ni se pare mai degrabă important să fie închisă decât deschisă. A doua observație, un act delegat al Comisiei Europene prin care se dă posibilitatea de a modifica criteriile. Aici ar putea fi o problemă. Trebuie să discutăm toate aceste lucruri în detalii. Poate că un act delegat ar fi problematic. În al treilea rând, în ceea ce privește definiția prezenței sau șederii temporare, practic e garantarea unui drept efectiv de portabilitate a serviciilor mobile pentru consumatorul european, fără riscul unei interpretări extensive în, în sensul unui acces transfrontalier. la punctul 177, unde se precizează caracterul temporal și caracterul provizoriu de la 172. În ceea ce privește licențele, încurajăm soluțiile contractuale, de altfel, în directiva privind gestiunea colectivă, dar ni se pare că propunerea de regulament menționează foarte clar că nu impactează asupra licențelor și că nu se aplică serviciilor care deja au acces transfrontalier. Susțin așadar textul, în special punctele 44-48. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte Andreas, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să subscriu acest spus de raportul noastră din umbră, Eva Paunova. Eu cred că discuțiile cu privire la continuarea acestei directive cu privire la portabilitate au fost unele foarte constructive până acum și sunt recunoscător pentru acest lucru tuturor colegilor și colegului Zula în special. Vreau însă să punctez succint patru aspecte. Chiar dacă s-ar dori politic altceva, în cazul acestei propuneri de directivă nu este vorba de un acces deschis transfrontalier, ci de portabilitatea transfrontalieră care trebuie să fie permisă. Sunt două lucruri care trebuie clar departajate, chiar dacă din punct de vedere politic pot fi evaluate complet diferit. În al doilea rând, susțin și, și Emma McClarkin s-a referit la acest lucru și anume la opțiunea pentru televiziunile publice să uh, adere la acest regulament dacă doresc. Apoi, trebuie să poată exista o verificare practică și eficientă a statului de reședință. Aici, până la urmă, în faza de implementare, furnizorii uh, vor uh, putea face acest lucru. Eu cred că nu ar trebui să intervină probleme juridice aici. Eu cred că trebuie să existe o posibilitate pragmatică și practică și acest lucru este în favoarea creierii unei liste de condiții care să țină cont și de posibile evoluții tehnologice viitoare. Eva Paunova a arătat uh, pe bună dreptate că în ceea ce privește punerea în aplicare trebuie să ne asigurăm că lucrurile chiar și funcționează la intrarea în vigoare. Ehm, eu cred că e de preferat certitudinea juridică în defavoarea rapidității. De aceea, cred că se impune să uh, vorbim de 12 luni și sper de asemenea că în cursul lunii septembrie să putem și finaliza discuțiile pe marginea acestui dosar. Mulțumesc foarte mult. Din perspectivă personală, mă bucur că ați revenit în număr atât de mare și vă implicați în această discuție. Este o problemă din ce în ce mai importantă pentru consumatori care își doresc să poată lua la ei conținutul abonat atunci când uh, se deplasează, dar nu vrem ca aici să aibă loc uh, vânzări transfrontaliere. Nu asta este ideea și trebuie să există certitudine juridică în toate aceste aspecte. și eu m-aș dori să pot uh, viziona anumite emisiuni de miercuri seara uh, atunci când mă aflu la Bruxelles. Cred că am ajuns la finalul reuniunii. Dacă nu, cumva, Marco Zulo dorește să răspundă la unele din uh, observațiile făcute. Foarte succint, aș dori să mulțumesc colegilor pentru observațiile făcute. Multe dintre chestiunile ridicate în discuție vor putea fi clarificate uh, cu ocazia reuniunilor reportorilor din umbră. <clears throat> Intenția este și a mea de a, a finaliza acest raport cât mai repede pentru a oferi uh, iată un beneficiu consumatorilor și toate informațiile care vor fi utile pentru a evita abuzurilor sau pentru a evita crearea unor zone gri sunt uh, binevenite. Și cred așadar că Uh, și diferendele vor putea fi depășite prin discuție. Mulțumesc foarte mult! Vom relua discuția pe marginea acestui raport. Uh, va fi atunci când vom discuta amendamentele de compromis pe 26 septembrie, iar votul va avea loc.